Dear colleagues, Dragi colegi, aș dori să încep uh, ședința noastră din această după-amiază, urându-i bun venit excelenței sale Ibrahim al-Jafari, ministru de afaceri externe al Irakului, este însoțit de alți demnitari și cred că știți că principalul subiect pe care vom discuta astăzi este Daesh, lupta împotriva Daesh. Știți că deja de câteva zile se desfășoară o operațiune militară de amploare menită să elibereze Mosulul din ghearele Daesh este o operațiune militară extrem de complexă care va dura și să sperăm că costul uman al acestei intervenții, o parte inevitabilă, bineînțeles, va putea fi limitată și redusă cât se poate de mult. După cum știți, există doar forțe din uh, armata și poliția irachiană care participă la această operațiune. Haideți să tragem învățămintele din experiențele anterioare și să ne pregătim să înfruntăm consecințele militare și umanitare ale unei asemenea operațiuni. Domnule ministru, vă dau cuvântul pentru a introduce subiectul după care colegii vor adresa întrebări. السلام عليكم ورحمة الله جميعا أرحب بكم جميعا Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc că ați venit la această întâlnire. Mă aflu aici, la Parlamentul European, Casa Populației. Aici ascultăm glasul cetățenilor și aici ne facem glasul auzit înspre cetățeni. Parlamentele sunt tribunele care ne permit să ascultăm vocile cetățenilor noștri Parlamentele sunt cele care direcționează activitatea guvernelor în funcție de interesul poporului. Parlamentul reprezintă expresia voinței poporului nostru. Nu există deosebiri între popoare. Deosebirile între partide există, însă cetățenii sunt întotdeauna aproape, indiferent uh, de, de diferențele geografice sau religioase. Mă aflu aici pentru a da glas poporului irachian, mă aflu aici, în această instituție europeană. Această instituție europeană nu s-a născut peste noapte. Această instituție, sau mai degrabă Uniunea Europeană, s-a născut după secole de războaie, de evenimente sângeroase, Capitalele europene, diferitele capitale europene, au trăit de-a lungul istoriei războaie între diferitele state. Primul și cel de-al doilea război mondial au permis tocmai tragerea învățămintelor necesare. De multă vreme apar din când în când forțe care încearcă să pună stăpânire pe voința cetățenilor. Da, e un fenomen nou în forma sa, însă în esența actelor sale nu e un fenomen nou. Este un fenomen care reapare de-a lungul istoriei sub diferite nume. Este un fenomen deviant care atacă ființa umană, fie că e vorba de un copil, de un bărbat, de o femeie sau de o persoană în vârstă. Este o forță care dorește vărsarea de sânge. Iată de ce intervenția împotriva sa trebuie să fie mondială, la nivelul provocării. Să nu credeți că Daesh este dușmanul doar al Irakului. Daesh este dușmanul omenirii. E atât dușmanul dumneavoastră cât și al nostru. Este o provocare pentru dumneavoastră, așa cum este o provocare pentru noi. Daesh încearcă să acționeze în capitalele dumneavoastră, așa cum încearcă să acționeze în capitalele noastre. Încearcă să vă ucidă copiii, așa cum a încercat să ne ucidă copiii. Încearcă să aducă atingere onoarei lor, așa cum a încercat să aducă atingere onoarei femeilor noastre a încercat să atace copiii de peste tot. Încercăm, prin intermediul războiului pe care îl purtăm împotriva Daesh, să apărăm demnitatea umană. Este singurul război legitim singurul război real pentru a apăra demnitatea umană. Celelalte războaie nu sunt reale, sunt războaie economice, geografice, însă lupta împotriva terorismului este lupta împotriva celor care încearcă să anihileze demnitatea oamenilor. Vorbim de Mosul, cel de-al doilea oraș ca mărime din Irak. Dar nu vorbim de fapt de aceasta aici, în această intervenție militară. Vorbim de Teheran, acolo um, se detașează forțele răului pe care îl reprezintă um, Daeshul. Poporul uh, irachian are o, istoar, o istorie de peste mii de, de ani. Orașe precum Basora, Dalawa, au, s-au aflat la începutul însăși civilizației omenești, iar Daesh încearcă să atace această civilizație veche de șase mii de ani. Forțile, forțele răului venite de peste tot, de pe glob, s-au reunit la Mosul. Sunt uh, reprezentate acolo peste 100 de naționalități. Există americani, australieni, canadieni, europeni, chiar și cetățeni din țările arabe. Să nu vă uimească. Impulsul terorist nu este unul specific regiunii noastre. Ea vine cam de peste tot de, de pe glob, iar indivizii care o reprezintă poartă de multe ori identitatea unor mari națiuni democratice, însă nu reprezintă valorile acestora. Noi evaluăm țările dumneavoastră uh, prin intermediul pozițiilor onorabile ale parlamentelor dumneavoastră și ale instituțiilor, ale ONG-urilor care au sprijinit Irakul împotriva Daesh. Lupta de astăzi nu vizează doar Mosulul sau guvernul irachian. Este o luptă umană și umanistă lupta împotriva Daesh este o luptă la nivel global. E o luptă care a început pe 11 septembrie în 2001 la New York. Aceasta s-a deplasat apoi la Madrid, în Europa, în Orientul Mijlociu și vedem cum această luptă se poartă în Siria acum și în Irak. Este poate războiul cel mai grav cu care s-a confruntat omenirea. Au existat uh, războaie în trecut care au fost mult mai uh, sângeroase, într-adevăr, însă aceste războaie nu au avut atâtea victime în rândul copiilor, nu au încercat, uh, de pildă, să violeze femeile după care să le ardă, așa cum s-a întâmplat în cazul femeilor turcomane. Este un război sacru pentru noi, pentru demnitatea umană. Nu apărăm doar Irakul. Aici noi apărăm orice ființă umană. Este un război sfânt împotriva acelora care uh, murdăresc societatea. Este un război care va fi îndelungat pentru că este un război al forțelor binelor, un război, binelui, un, un război al forțelor civilizației împotriva forțelor răului. Cu toată agresivitatea de care sunt uh, capabile aceste forțe. Va fi cu siguranță un război agresiv, iar Irakul în ziua de astăzi este cel care poartă cea mai mare parte a poverii. Uh, forțele lor sunt epuizate, bunurile lor au fost delapidate, dar uh, nu au dispărut. După cum știți, Irakul este o țară bogată, cu numeroase feluri de bogăție. O țară bogată în petrol, este țara Tigrului și ale Ufratului, este țara agriculturii, a turismului. E o țară bogată în resurse minerale, însă în ziua de astăzi se confruntă cu o situație deosebită. Am văzut cum a scăzut prețul petrolului și prețul sprijinului militar, de cealaltă parte, a provocat un grav deficit al guvernului. Aș dori cu această ocazie să mulțumesc acelor guverne care au sprijinit Irakul și care i-au furnizat asistență. Irakul nu va uita niciodată cine a oferit sprijinul, mai ales în această situație dificilă. Așa, după cum a spus uh, prietenul meu, există circunstanțe asemănătoare peste tot pe glob, însă trebuie să tragem învățămintele din aceste experiențe. Trebuie să înfruntăm Daesh împreună. Și dacă nu vom reuși să facem acest lucru, Daesh se va răspândi pe glob. Daesh combate toate țările, toate capitalele, copiii, femeile, patrimoniul. Trebuie să rămânem fermi pe poziții pentru a lupta împotriva acestor dușmani ai omenirii. Îmi închipui că vă așteptați să vorbesc despre Mosul. Este o țară din nordul țării, este, ce scuze, un oraș din nordul țării, cel de-al, cel de doilea oraș după Bagdad. Și eu personal uh, mi-am terminat uh, studiile la Facultatea de Medicină din Mosul. Îi cunosc pe locuitorii acestui oraș. am uh, asistat la cursurile universității din Mosul, dar am făcut parte și din societatea acestui oraș. O cunosc uh, foarte bine. Este un oraș care este uh, faimos uh, pentru universitatea sa. Cei mai uh, faimoși uh, uh, doctori vin de la Universitatea din Mosul și, de altfel, uh, um, cei mai cunoscut reprezentanți ai armatei vin tot de acolo. Este un oraș uh, important, un oraș care a fost uh, prădat de teroriști. Uh, aceștia au jefuit orașul cu sprijinul anumitor țări. Însă rezistența locuitorilor orașului, această rezistență care a dus la execuții în masă, în ciuda suferințelor, orașul a rămas în picioare. A venit clipa ca Mosulul să revină sub aripa țării sale dragi și să-și reafirme latura omenească în deosebi. Locuitorii din Mosul aparțin unor diferite confesiuni religioase, e societatea e una plurietnică, Am pregătit uh, planurile pentru a recuceri orașul și pentru a vedea cum putem uh, oferi asistență, cum ne putem îngriji de refugiați, de potențialii refugiați și să oferim uh, serviciile de bază, îndeosebi cele medicale. Am pregătit deja toate acestea. Am făcut totul colaborând cu diferite alie, diferiți aliați, mai ales europenii, australienii și americanii de asemenea ne-au ajutat. De la acest prezidiu mă adresez pentru a mulțumi tuturor acestor prieteni și pentru a spune că încă o dată victoria pe care o vom dovândi va fi o victoria a tuturora. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această șansă. Aș vrea să vă mulțumesc pentru deschiderea discuției, spune domnul președinte. Îmi trebuie să vă anunț că avem șase colegi, chiar șapte, opt, care doresc să intervină. Mai având o jumătate de oră pentru întrebări și răspunsuri, vom încerca să respectăm timpul alocat pentru fiecare intervenție și apoi să-i permitem excelenței sale să răspundă la întrebări și așa începe prin, prin a invita pe domnul Adactus să-mi se ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, excelența voastră, domnule ministru de externe, pentru că ați venit în Parlamentul European în această perioadă atât de dificilă pentru țara dumneavoastră. Acest Parlament, la începutul fe lui februarie anul curent, a adoptat o rezoluție în legătură cu situația din Irak în ce privește minoritățile. Această rezoluție a fost inițiată de PPE, cel mai mare grup din Parlament pe care îl reprezint eu, și în această rezoluție am definit atrocitățile care se produc împotriva grupurilor minoritare considerându-le genocid uh, comis de statul islamic. În acest context aș vrea să mă refer la chestiunea minorităților indigene și situația care se va produce după eliberarea orașului Mosul. Întrebarea mea este Um, care sunt lucrurile necesare pentru a fi posibil ca creștinii, sirienii, caldenii, turcmenii, de exemplu, de acolo să poată să revină <clears throat> în zonele din care provin, cum ar fi Câmpia Ninevi, Siniară și Talafa. Cred că e o chestiune de extremă importanță. Știu care sunt problemele și provocările dar ar fi extrem de interesant pentru noi să auzim comentariile dumneavoastră în legătură cu acest subiect în ce privește <clears throat> tratarea situației după eliberarea orașului Mosul. Mulțumim. Domnul Can, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Excelența dumneavoastră, vreau să vă spun și eu, uh, salam aleikum, ne bucurăm foarte mult să vă întâlnim aici și să vă felicit în legătură cu uh, ședința încronată de succes ieri a Consiliului de Cooperare UE și Irak. Să sperăm că ce se întâmplă la Mosul împotriva Daesh, că veți avea succes cât mai rapid. Ce aș vrea să vă întreb legat de ce ne îngrijorează în legătură cu impactul uh, umanitar al acestui asalt, în special implicația asupra refugiaților. Ce măsuri a adoptat deja guvernul dumneavoastră în acest sens? Înțeleg și mă bucur că Uniunea Europeană a alocat 95 de milioane de euro pentru a vă ajuta în acest sens. De asemenea, cum o să vă asigurați că acești bani chiar ajung la oamenii cărora le sunt destinați. Un alt aspect la care s-a referit și colegul, chestiunea legată de minorități. Permiteți-mi să vă întreb acest întreg scenariu cu Daesh și ce s-a întâmplat în fazele timpurii la Mosul s-a legat și de sentimentele unor grupări sectare relațiile dintre comunități, ce măsuri s-au adoptat pentru a nu reintra în acest cerc, pentru ca diversele comunități, minorități și majoritate cu toții să facă parte integrantă din Irak. Și un uh, ultim aspect, am vizitat Arbil, am văzut situația de acolo, eforturile guvernului curd de acolo de a face față situației refugiaților. Și o problemă de care m-am lovit acolo a fost unele dezacorduri cu aspectele financiare între guvernul central. S-au făcut progrese în acest sens? Mulțumim. Domnul Cauzodu, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Nu trebuie chiar atât timp. Trei întrebări sunt de acord cu ceea ce ați, uh, au întrebat colegii, componența forțelor militare, dacă s-au evitat erorile guvernului sectarian 2011-2013 în ceea ce privește minoritățile. După aceea, obiectivele pentru campania aeriană. Uh, primim uh, foarte multe informații în momentul actual. Un lucru care a apărut în presa spaniolă, nu știu dacă este uh, adevărat sau nu. Coaliția deschide un coridor ca jihadiștii să scape în statul vecin. Dacă este adevărat, mi se s-ar părea scandalos. Mulțumesc, doamna Lochbiller, domnule. Vă mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în germană. Vă mulțumesc, domnule ministru, că ați venit astăzi uh, să discutați cu noi. Vă mulțumesc pentru prezentare. Aș avea două întrebări. În primul rând, mă refer la tactica de luptă și la felul în care a abordat eliberarea Mosulului. După eliberarea Faluja din septembrie, eliberarea din ghearele Daesh au existat multe încălcări ale drepturilor uh, omului, au avut loc uh, o serie de execuții în masă, iar uh, guvernul irachean a anunțat că va investiga totul. Acum, uh, având în vedere posibila eliberare a orașului Mosul, guvernul dumneavoastră a spus că va veghea ca în deosebi anumite miliții uh, șiite să nu participe la acest proces. Iar astăzi uh, am auzit la Reuters știrea că această forță de eh, mobilizare populară, o miliție șiită, a anunțat că luptă alături de armata irachiană. deosebie în eh, partea din vestul Mosulului. Apare așadar încă o dată îngrijorarea că nu doar se luptă împotriva eh, a Daesh și doar ei ar avea de suferit, ci și foarte mulți civili. Uh, iar uh, anunțul acestei miliții este unul îngrijorător. Mulțumesc. Acum domnul Castaldo, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc excelenței sale pentru prezența astăzi. Mă bucură foarte mult uh, progresul uh, făcut de luptătorii pe șmerga și de ceilalți pe teren Întrebarea mea se legă de Turcia. Recent au apărut noi tensiuni între guvernul dumneavoastră și guvernul turc, mai ales implicarea potențială a forțelor turce în bătălia pentru eliberarea Mosulului. Mosul e al doilea oraș ca mărime din Irak și există o mare populație turcmenă acolo, deci inter- înțelegem interesul guvernului turc. De asemenea, ministra al-Hashal Shadi, care consideră că sunt forțe externe de invadatori și ar lupta împotriva oricăror soldați turci, dar e și acordul cu autoritățile locale care au convenit să facă manevre și să permită turcilor să facă manevre în zone. Având în vedere aceste tensiuni puternice, după părerea mea, comentariile inadecvate făcute de domnul Erdogan împotriva prim-ministrului Irakului, ce părere aveți despre rolul Turciei și implicarea acolo? Credeți că se poate ajunge la un acord cu autoritățile regionale kurde și ce fel de relații se dezvoltă între dumneavoastră în ce privește lupta de eliberare a Mosulului? A doua întrebare legate de interpretarea situației din Siria, unde sunt prezente și miliții irachiene, diverse brigade care vin din Irak și contribuie la transformarea acestui conflict într-un conflict de dimensiuni mai mari în Orientul Mijlociu. Aș vrea să înțeleg care este rolul acestei în Siria mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului ministru și pe linia întrebării domnului Castaldo să legă de Turcia. O declarație a președintelui Erdogan care a spus și citesc că Turcia și SUA discută ipoteza unei operațiuni militare comune pentru a combate ISIS în Irak. Dacă e adevărat, E de asemenea adevărat ce auzim în legătură cu populația civilă, lucruri extrem de grave, cum că ISIS ar putea să recurgă la arme chimice. Auzim că dispun de diverse arme chimice. Care va fi comportamentul acestor 2500 de luptători străini Există și zvonuri că ar putea fi negocieri secrete în derulare pentru a-i salva pe acești luptători străini, pentru a-i uh, îndepărta unde s-ar duce, ar crea un pericol suplimentar în sine. Și, în fine, al-Baghdadi, care acum a fugit din Mosul, mai e la Mosul, sau a plecat în Siria. În fine, încă două comentarii sau întrebări e vreo notă de adevăr în faptul că există cauze care se ducă la o revoltă populară? Vă așteptați la o reacție din partea cetățenilor ca urmare a acestei eliberări și, în fine, aș vrea să știu ce părere aveți despre riscurile pentru contingentul italian cu care s-ar putea confrunta atunci când participa acolo, dacă ar putea fi un atac. Si e dimostrata eh, capacissima. Grazie. Și eh, dacă ar fi vorba de o propagandă împotriva prezenței italiene acolo. Următorul vorbitor, mulțumesc, vă mulțumesc, că excelența dumneavoastră, pentru prezență. Am câteva întrebări. Prima e următoarea. Guvernul irachian a dat instrucțiuni armatei pentru a evita victime în rândul civililor? Întrucât cunoaște situația din Mosul, sunt locuri în care civilii se pot ascunde sau vor fi utilizați drept scuturi umane de către forțele ISIS? O altă întrebare. Organizația Sadil Sadi, organizația populară care luptă alături de armata irachiană și sunt în majoritate șiiți. Ați făcut ceva pentru ca ei să nu comită atrocități împotriva populației din Mosul? Și o altă întrebare, ce aveți de spus despre rolul Turciei în acest conflict? Recent, președintele Erdogan a afirmat că Irakul face parte dintr-o mare Turcie. La ce vă așteptați de la Turcia sau uh, la ce vă temeți din partea Turciei? Mulțumesc. Acum doamna Cati Piri. Mulțumesc foarte mult. Domnule ministru, bun venit în Parlamentul European cu eliberarea Mosulului în derulare. Vă urăm uh, succes uh, în vitezelor forțe irachiene și peșmergă care luptă împotriva ISIS. O întrebare care mai fost formulată de <clears throat> colegul Castaldo se referă la tensiunile recente dintre Bagdad și Ankara. <clears throat> Cele mai recente știri că forțele aeriene turce participă la atacuri asupra Mosulului. Dacă puteți spune câteva cuvinte despre asta. O a doua întrebare. Vedem și auzim știri cum că în a treia zi <clears throat> mii de irachieni fugă în Siria. 2500 au ajuns astăzi în tabăra Hoc din Siria și alte mii așteptă la frontieră. ONG-urile Salvați Copiii tocmai dat o declarație că acolo condițiile sunt printre cele mai proaste pe care le-au văzut vreodată. Se așteaptă la alte mii de oameni să apară în curând. Ați putea să ne spuneți ceva despre planuri de rezervă? Există sprijin prevăzut pentru civilii care fug din Mosul? Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Van Balen acum. Mulțumesc, domnule președinte. E o cinste pentru noi că ne întâlnim pe domnul ministru. Aș vrea să pun întrebarea următoare. Rusii sunt implicați în zona, SUA, Iranul, Turcia, ceilalți. E un obiectiv să se elimine ISIS și ocupația. Cum vedeți conlucrarea acestor țări? Pentru că nu lucrează una cu alta. Unele sunt împotriva celorlalte. Ce sfaturi ați putea să ne dați? Mulțumim. Doamna Gomes. Bun venit, domnule ministru. Cu un an în urmă am fost și eu la Erbil, iar uh, luptătorii peșmerga se pregăteau să meargă la Mosul, dar de fapt doreau să primească sprijin din partea forțelor sunite, pentru că doreau să evite o o răzbunare, să fie acuzați de atitudine răzbunătoare, revanșată. Există o astfel de coaliție largă? Va rezista? Armata irachiană va depăși motivele pentru care atunci când a căzut Mosul în mâinile Daesh, nu s-a împiedicat acest lucru. În legătură cu rolul Turciei, cum vedeți dumneavoastră rolul Turciei, de fapt de a ajuta Daesh să intre în Siria și în Irak. Credeți că rolul lor uh, e limitat sau există ambiții mai mari, teritoriale, în ce privește Irakul și Siria? Și apoi, la ce vă așteptați de la Uniunea Europeană? Să securizați, să reconstruiți zonele în care să poate să revină minoritățile? Sinjar, Ninive și așa mai departe. Mulțumim. Domnul Litz. Mă numesc Litz. sunt membru al grupului social-democrat german și vă sunt recunoscător pentru faptul că ați venit în Parlamentul nostru astăzi. Aș vrea să adaug la ce a spus doamna Gomes în încheiere, în legătură cu modul în care vom trata moștenirea ce s-a întâmplat acum în acea parte a țării, mai ales chestiunea justiției tradiționale. Cum reconstruim procesul de reconciliere? Ce trebuie făcut acolo? După cum a spus foarte bine, contextul mare ISIS și ați prezentat o imagine de ansamblu. Cum facem față situației din Siria, a forțelor implicate de acolo? Cum facem dreptate pe plan internațional? Întrebarea este dacă Irakul participă la Tribunalul Penal Internațional pentru că trebuie să facem dreptate, um, să judecăm pe criminali. Sunt atât de multe probleme în regiune și aici, în Uniunea Europeană, ne bazăm pe domnia legii. Aș fi încântat să aud din partea dumneavoastră cum vedeți dumneavoastră lucrurile, cum prevedeți în imaginea de ansamblu uh, legate de Irak, Curtea Penală Internațională și situația justiției pentru oamenii din Irak. Vă mulțumesc și mult succes țării dumneavoastră. Președintele, mulțumesc. Ați formulat diverse întrebări care acoperă multe aspecte referitoare la situație, în special din jurul Mosulului în același timp sunt și diverse întrebări care sunt similare, cele care se referă la Turcia, de exemplu. Excelența dumneavoastră, acum e rândul dumneavoastră. Assalamu alaikum rahmatullah. Uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Mi se pare că 10 intervenienți au pus o serie de întrebări și au evocat toate aspectele situației. Pentru a răspunde la toate aceste întrebări ar, am avea nevoie de mult mai mult timp, deci dați-mi voie să fiu concis pentru a nu uh, vorbi foarte mult. În ceea ce privește situația minorităților din Irak, acceptăm aceast, acest concept de minorități, însă nu este vorba de minorități ca atare, pentru că acestea sunt importan- importante pentru Irak, sunt minorități numerici Însă patrimoniul acestor minorități este uh, extrem de important. Aceste minorități sunt minorități, însă au avut un rol extrem de onorabil, un rol de care suntem mândri. Avem uh, creștini, yazidii uh, și alte minorități în forțele armate. Uh, Daesh a, um, a distrus lăcașe de cult creștine, la fel ca și moschei. Minoritățile sunt reprezentate în guvern, în administrație, în instituții. Există un întreg mozaic reprezentat în uh, instituțiile de stat și mulți s-au, uh, s-au sacrificat. Știți ce s-a întâmplat cu minoritatea Yazidi în Sinjar Uh, fetele au fost violete, copiii au fost vânduți în sclavie. Deci atunci când spunem irachieni, noi nu facem diferența între minorități, pentru că minoritățile fac front comun împotriva dușmanului. Nu vorbim așadar de minorități, este vorba de un fenomen cultural, civilizațional, uh, care ține de istoria Irakului de mii de ani, de mii de ani aceste minorități uh, reprezintă Irakul. Știți coloana lui Hammurabi din 1672 pe care unde se vorbeau deja uh, de drepturile omului cu 3000 de ani înainte de uh, Isus Hristos, uh, care menționează drepturile omului și face ca toate aceste componențe componente de, din mozaicul populației irachiene să fie conviețuit în pace. Irak, irachienii nu se întreabă cine este creștin, cine este yazidi, cine este izabean. Uh, suntem cu, cu toții irachieni pentru că Daesh luptă împotriva noastră a tuturor. Este un război împotriva umanității, împotriva cetățenilor irachieni pașnici și este un uh, război între bine și rău, de fapt. Și anumite forțe ale răului și la fel și pentru turcmeni, care sunt o parte importantă a țesutului social și confesional irachian. Aceștia au făcut multe sacrificii în timpul uh, regimului lui Saddam Hussein. Toți uh, fii Irakului contribuie la clădirea Irakului de mâine. Vă mulțumesc pentru felicitări și pentru mulțumiri. Insist asupra faptului că Procedurile umanitare sunt importante. Am uh, încercat să reducem numărul de persoane strămutate. Nu este vorba doar de eliberarea Mosulului acum. Am pregătit uh, bătălia Acum trecem la faza a treia. Nu Ne preocupă foarte mult să, ca cât, cât mai mulți locuitori ai Mosulului să rămână acasă. Este un oraș foarte mare, de mai multe milioane. Cei care rămân acolo trebuie să aibă servicii de sănătate, educație pentru copii. Deci, pregătirea bătăliei trebuie să meargă mână în mână cu pregătirea serviciilor sociale. Am ținut cont de, acest, de aceste lucruri în efortul nostru de pregătire. Vom încerca să ținem cont cât mai mult posibil de chestiunile umanite, de drepturile omului, de, pentru civili și fondurile care au fost afectate Irakului depășesc 2 miliarde de dolari. Regatul Unit și Statele Unite au uh, contribuit cu 100 de milioane săptămâna trecută, bineînțeles că și nu trebuie să uităm uh, nici de ajutorul Uniunii Europene de 100 de milioane de euro. Vom ține cont de toate aceste contribuții și dăm asigurări uh, că aceste fonduri vor fi alocate și cheltuite conform principiilor stabilite de donatori. Bineînțeles, or, indiferent de apartenența confesională sau etnică, mi-aduc aminte în timp în cea de-a doua jumătate a anilor 60, în 1900, prin 1966, am văzut o bună coexistență în orașul Mosul. A apărut Daesh și pretinde că îi apără pe suniți atunci când uh, suniții nu au nicio responsabilitate și nu au solicitat nimic Daesh. Daesh. pretextul Daesh este să îi apere pe suniți și din acest motiv au, sub acest pretext au ocupat orașul. Sunt de fapt minciuni. Este vorba aici despre conflicte între guvern și în ceea ce privește conflict, rapoartele dintre guvernul și guvernul central și guvernele regionale. Mm, aceste fapte datează, de, datează de, din trecut. Uh, au existat uh, anumite conflicte în legătură cu repartizarea petrolului, însă aceste dispute au fost rezolvate. cu Guvernul a putut să uh, reduc uh, să neutralizeze acest conflict în ceea ce privește componența armatei irachiene, forțelor armate. Ministerul Apărării a recrutat o serie de voluntari, am uh, început circumscripția și am uh, lansat un apel către voluntari. Și și uh, liderul religios Asistani a solicitat chiar ca orice conflicte religioase să fie amânate pentru că acum este vorba de o luptă pentru demnitatea întregii țări. Armata reprezintă prim-ministrul și Constituția irachiană. Președinția Consiliului de Ministri și Uh, decide comanda forțelor armate. Deci prim-ministrul are două, un rol dublu pentru a evita sectarismul. Vă repet și o spun foarte deschis că nu există război uh, sau bătălii confesionale în interiorul societății irachiene. Poporul irachian este un microcosmos de arabi suniți, șiiți, turcmeni, yazidi, însă aceștia nu sunt închiși în ghetouri, ei coexistă în toate provinciile, nu există vreo provincie irachiană unde să nu existe reprezentanți ai tuturor comunităților și confesiunilor. Să fim prudenți, nu credeți ce scriu, ce relatează mass media. Irachienii uh, trăiesc în pace, conlocuiesc în pace de generații întregi. Eu vin din orașul Karbala, unul din locurile sfinte ale șiiților este Vaticanul șiiților, așadar nu cădeți în capcana uh, sau eroarea mm, sunt anumite voci care nu sunt de încredere. Am uh, pregătit timp de mult timp uh, ofensiva asupra Mosulului și am uh, și asta pentru că am vrut să îi apărăm pe civili, nu vrem un război intern între suniți și șiiți. Suniții și șiiții conviețuiesc în pace și sabeenii, creștinii, yazidii, la fel. Printre primii martiri, unul dintre primii martiri al, ai forțelor de mobilizare populară a fost un sunit forțele noastre sunt compuse din irachieni, oricare ar fi componența uh, și proveniența lor. În ceea ce privește Faluja, v-aș spune următorul lucru. Nu putem uh, să spunem că în această bătălie s-a întâmplat un lucru sau altul. Este incorrect să reducem o religie datorită greșelilor unui singur individ. Un om poate să se înșele, însă ideile rămân și societatea continuă. Dacă guvernul a făcut anchete, da, am făcut-o și am sancționat pe oricine a comis crime. M-ați întrebat dacă milițiile șiite vor participa la eliberarea Mosulului. Nu avem miliții șiite, avem forțele militare irachiene care sunt, sunt sub comanda înaltului, înaltului comandament al forțelor militare irachiene. Cu toții apar, apără Irakul. Peșmerga, într-adevăr, sunt pe teren, au fost dintotdeauna pe teren și participă alături de forțele de mobilizare populară cu toate triburile la evoluțiile din Irak. Rolurile sunt repartizate foarte armonios. În ceea ce privește tensiunile între Turcia și Irak, Irakul a respectat întotdeauna Turcia și nu vrea să aducă atingere Turciei în când a avut loc uh, lovit, tentativa de lovitură de stat. Am fost primul ministru uh, care uh, s-a exprimat, și-a exprimat solidaritatea cu democrația turcă. Dacă există forțe care vor să schimbe regimul din Turcia, în mod democratic, atunci acest lucru îl putem respecta, însă niciodată nu vom accepta o lovitură de stat militară și niciodată nu vom schimba stiloul cu armele. Nu vom permite niciunui stat vecin să încalce suveranitatea Irakului. Iranul, Arabia Saudită, Cuveitul, Siria, Turcia Iordania. Avem relații foarte bune cu vecinii noștri, însă nu vom accepta niciodată ca aceste state să ne încalce suveranitatea. Avem consilieri și consultanți europeni, americani, și aceștia participă în calitate de consilieri, vin în Irak cu o viză a Ministerului de Afaceri Externe irachian și își respectă durata sejurului. Este aici vorba de o logică ce nu aduce atingere suveranității noastre. Și turcmenii fac parte din uh, țesutul social irachian, sunt reprezentați în guvern și participă la deciziile noastre. Sau emis critici împotriva lui Abadi din anumite cercuri sau anumite comunități. Regretăm acest lucru, însă nu avem timp să răspundem acestor critici. Noi vrem să avem relații bune cu Turcia în viitor în ceea ce privește criticile adresate de prim-ministrul Erdogan. Terorismul afectează toate statele noastre, aceleași forțe și părți care complotează împotriva Siriei, complotează și împotriva Irakului. Deci dacă vom eșua în Irak, vom eșua și în Siria. avem state străine care participă la mm, conflict, însă nu vrem baze militare străine în Irak. Contăm pe mulți prieteni Însă nu vrem să facem parte la, la lupta între diverse axe iraniene, ruse. Uh, facem lupta noastră are loc cu acoperirea aeriană și toți curții din Irak sunt integrați în forțele militare irakiene, fac parte din aceste forțe, forțele de mobilizare populară, sub uh, comandamentul armatei irakiene. Avem și o planificare nu doar la nivel militar, dar și la nivel parlamentar și economic și social și administrativ. Guvernatorul Mosulului este încă în funcție prin Consiliul Provincial. Bineînțeles că avem probleme la frontiere cu Turcia și cu Siria. Știți că anumite elemente turce au intrat în Irak, pe ter- teritoriul irakien, și acestora le spunem că acest lucru nu este acceptabil. Irakul nu e un stat uh, slab, noi suntem o victimă a terorismului ca orice alt stat. Vom face față terorismului și nu acceptăm, nu uh, acceptăm ingerința nimănui. În ceea ce privește justiția de tranziție, colegul care a pus această întrebare a ieșit între timp din sală, este vorba Trebuie să respectăm că justiția se schimbă. Noi uh, privim lucrurile, lucrurile realist, susținem toate măsurile de justiție din tranziție și orice măsură în ceea ce privește drepturile omului. În ceea ce privește statul de drept, vrem ca Irakul să fie un stat de drept. Am fost unul dintre primii care am spus-o în perioada de tranziție din Irak, justiția și statul de drept uh, primează instituțiile de drept trebuie să funcționeze la toate nivelurile statului și cu toții mm, trebuie să uh, perseverăm. Nici în Europa acest lucru nu s-a făcut de pe o zi pe alta. Există în orice stat un progres și în Irak aspirăm să ajungem la un nivel de armonie social, un progres economic suficient. Și îmi cer scuze că vorbesc foarte rapid și că am răspuns rapid la, răspuns la întrebările dumneavoastră, că Rusia și Iranul ne-au ajutat. جوي وتساعدنا في القضايا الأخرى cu ajutorul coaliției occidentale am beneficiat de sprijin uh, doar la nivelul acoperirii aeriene de care am beneficiat. Nu au fost prezenți pe teren. Acceptăm sprijinul tuturor acelora care doresc să ne ajute, iar luptătorii pe șmerga participă la lupte, ei sunt însă din Irak, nu vin uh, din afară, sunt uh, irakieni și își apără țara lor, teritoriul lor întrebarea referitoare la protecția civililor, cum vor fi aceștia protejați. Ne-am gândit uh, și la ei. Uh, cer scuze dacă am scurtat un pic răspunsurile, dar au existat multe întrebări, întrebări destul de complexe și nu prea avem uh, timp la dispoziție și doream să mă încadrez în timpul care mi-a fost alocat. Dacă aveți alte întrebări, mă aflu la dispoziția dumneavoastră cu altă ocazie și cu mai mult timp. Vă mulțumim, uh, excelențele, mulțumim și colegilor, dar și interpreților care au rămas în sală mai multă vreme, spune domnul președinte. După cum vedeți, sunt atât de multe întrebări care ne interesează și reflectă de asemenea dorința noastră de a afla lucrurile direct de la sursă. Vă mulțumim foarte mult! Uh, Dragi colegi, ne vedem la ora 6.